Următorul punct pe ordinea de zi este raportul domnului Gualtieri privind Uniunea Bancară, raportul anual pe 2015. Dau cuvântul 4 minute domnului Gualtieri. Thank you, Mr. President, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea bancară este pasul cel mai important pentru a avea o uniune economică și monetară reală de la introducerea monedei euro cu mecanism unic de supraveghere, mecanism unic de rezoluție, lucruri care implică un transfer semnificativ de responsabilitate către instituțiile europene de la statele membre. Acest lucru este necesar pentru a asigura stabilitatea și pentru a reinstaura încrederea în băncile noastre, de asemenea și pentru a reduce și partaja riscurile prin uh, sporirea integrării financiare. Un asemenea transfer sau asemenea responsabilitate implică însă și un nivel nivel uh, potrivit de scrutin parlamentar, iar uh, acest raport uh, reprezintă expresia acestui fapt. Doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare, doresc să mulțumesc și secretariatului și tuturor angajaților implicați. Apreciez și felul transparent în care s-a purtat dialogul cu SSM, SRM și Comisia. Raportul are în vedere crearea unui mecanism unic de supraveghere, care este un succes, atât din punct de vedere operațional, cât și în ceea ce privește calitatea supravegherii. În același timp, am identificat anumite probleme și anumite marje de îmbunătățire în ambele domenii, mai ales uh, subliniem nevoia sau importanța de a exista o coordonare la nivel micro și macroprudențial de politică. Mecanismul unic de supraveghere este parte a uh, supravegherii macroprudențiale. Pentru asta e nevoie de un cadru de supraveghere și reglementare și e nevoie să îmbunătățim înțelegerea față de o abordare comună dincolo de orice măsuri microprudențiale individuale și subliniem și nevoia proporționalității în acest caz. Piețele au nevoie de claritate și predictibilitate în ceea ce privește crearea de cerințe de capital. Acest lucru nu s-a întâmplat uh, în trecut și uh, se spune că lipsa de claritate la acest capitol n-ar trebui să preîntâmpine SSM de a utiliza o marjă de flexibilitate pentru a evita două soluții rigide care pot afecta Eh, pot afecta negativ cele 81 de piețe de obligațiuni. De aceea, noi cerem ca MDA și funcționarea pilonului 2 care are în vedere doar riscurile bancare, să fie avute în vedere. Ieri s-a oferit o notă din partea Comisiei pentru a începe procesul de evaluare și credem că mecanismul unic de supraveghere ar trebui să uh, țină cont de distincția între cerințele capitale de la pilonul 2 și liniile directoare de capital. Susținem revizuirea opțiunilor și a discreției naționale în ceea ce privește obținerea omogenizării practicilor și standardelor și facem câteva comentarii specifice în ceea ce privește anumite subiecte care au, fost, uh, um, care au făcut obiectul consultării. E nevoie de pași adiționali pentru a exista un control al activității și o supraveghere a activității financiare a băncilor, în așa fel încât să trecem dincolo de valoarea riscului de credit, ca să avem în vedere toate riscurile bancare, inclusiv o analiză exhaustivă a activelor de tip 3. Susținem principiul bail-in cu implementarea sa, dar în același timp recomandăm să se facă o evaluare atentă a diferitelor opțiuni care există, mai ales în ceea ce privește respectarea normelor europene în vigoare. Sunt diferite instrumente de rezoluție ca alternativă la uh, lichidarea băncii. Uh, și de asemenea trebuie să se aplice și proporționalitatea, echitatea și flexibilitatea necesare și uh, create în acest cadru legislativ. Totodată trebuie să asigurăm stabilitatea financiară și încrederea în sistemul bancar. Și, nu în ultimul rând, raportul cere să fie finalizată Uniunea Bancară cu garantarea depozitelor. Parlamentul salută pachetul recent al Comisiei care are această propunere pe de altă parte și angajamentul de a face tot posibilul pentru a reduce riscul de cealaltă parte. În ceea ce privește uh, activitatea noastră, creăm un proces legislativ și apoi e important să subliniem că reducerea riscului este un concept amplu care se referă la mai multe măsuri posibile. Uh, cea mai controversată fiind uh, expunerea datoriei suverane. Ținem cont de activitatea Comisiei Basel și avem în vedere orice schimbare posibilă care ar trebui evaluată a priori foarte în detaliu și ar trebui introdusă pe termen mediu la nivelul uh, instituțiilor uh, naționale, fără a afecta capacitatea financiară și stabilitatea financiară a statelor membre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Gualtieri. Dau acum cuvântul domnului Hill în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului Gualtieri foarte mult pentru acest raport în legătură cu Uniunea Bancară. Cred că ne-a reamintit uh, foarte bine cât de multe s-au făcut uh, până acum uh, pentru a putea moderniza cadrul de reglementare și supervizare în ultimii ani la nivel european. Uniunea bancară este absolut esențială în această nouă arhitectură. SSM-ul, Autoritatea Unică de Supervizare, sunt deja foarte bine stabilite și a, tranziția de la autoritățile naționale către SSM au avut loc a, doar în urmă cu un an sau a, Comitetul Unic de Rezoluție, care a devenit operațional abia în ianuarie anul acesta. Deci s-au făcut mari pași înainte, într-un timp record am uh, ajutat ca uh, sistemul bancar european să fie mai puternic, mai bine capitalizat uh, și cetățenii europeni să fie mai bine protejați. Aș vrea de aceea să mulțumesc membrilor dumneavoastră și comisiei anterioare pentru rolul pe care l-au jucat. Raportul acoperă foarte multe elemente, aș vrea doar să subliniez câteva dintre elementele esențiale la care s-a referit și domnul Gualtieri. Suntem de acord că e nevoie atât la nivelul UE cât și la nivelul statelor membre, să uh, abordăm problema uh, creditelor neperformante care afectează sistemul bancar. Sunt de asemenea de acord că trebuie să vedem dacă legislația noastră este sau nu proporțională, dacă ține cont de diversele modele de afaceri și dacă evită um, criterii uh, inutile uh, care sunt aplicate în special pentru băncile mai mici și acest lucru îl vom face în procesul de revizuire. Sunt de asemenea de acord că trebuie să facem toate eforturile pentru a susține creditarea IMM-urilor și investiția pe termen lung în proiecte de infrastructură. Întărirea Uniunii Bancare este elementul central uh, și avem nevoie de EDIS, un sistem de garantare a depozitelor european, până în 2024, acesta în cadrul unui plan mai mare de a întări Uniunea Economică și Monetară și pentru a-i oferi al treilea nivel de care avea nevoie. Avem nevoie de o abordare echilibrată, o abordare care să reducă riscurile și în același timp să le partajeze. Este esențial să urmărim ambele părți ale ecuației în paralel. Trebuie să menținem presiunea pentru că directiva pentru redesarea și rezoluția bancară să fie transpusă cu adevărat în legislațiile naționale, aproape am ajuns acolo, în curând vom consulta și în ceea ce privește uh, insolvabilitatea și diferențele existente în regimurile naționale și până la sfârșitul anului vom veni cu o propunere pentru a aplica uh, standardul uh, așa numit TILAP la nivel european, deci capacitatea de absorpție. Domnul Gualtieri arăta că este îngrijorat și de cerințele de capital din pilonul 2 și legătura cu zonele tampon de capital. Știm că există diferențe în felul în care se aplică um, regulile la nivelul autorităților de reglementare și tocmai de aceea am început să ne gândim împreună cu statele membre și de asemenea aici la Parlament să analizăm situația pentru ca legislația să fie funcțională așa cum a fost ea concepută inițial. Avem nevoie de o diferențiere clară între obiectivele criteriilor de la pilonul 1, care se aplică pentru toate băncile, și criteriile din pilonul 2, care sunt specifice anumitor instituții și depind de nivelul de risc suplimentar pe care l-au anumite instituții bancare. De aceea uh, salut spusele domnului Gualtieri și aștept să dezbatem această temă importantă pe viitor. Acestea au fost doar câteva dintre domeniile pe care vroiam să le subliniez din raport. Sunt uh, bucuros de faptul că avem o poziție tare pe marginea căreia să construim pe viitor și sunt optimist în legătură cu oportunitatea pe care o avem de a revizui legislația noastră pentru a îndeplini obiectivele noastre de natură prudențială și de a susține în același timp creșterea și investițiile în Europa. Mulțumesc, domnule Hill, și acum uh, din partea grupurilor politice și după aceea cu dezbaterea normală vom putea da cuvântul și în procedura cartonașului albastru. Acum, doamna Paunova, numele PPE, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Un uh, sistem bancar stabil înseamnă creștere, locuri de muncă și stabilitate. De curând am asistat la o situație în care instituțiile, mari instituții financiare din unele state membre au trecut prin turbulențe financiare, ceea ce înseamnă că mai e cale lungă de bătut. Acest raport stabilește direcția cea bună pentru reforme în sectorul bancar. Și mai important, solicită măsuri de reducere a riscului suplimentare care vor uh, preveni riscul moral și spune foarte clar că costul um, uh, uh, falimentelor bancare și a insolvabilităților trebuie să fie reciprocizat și, uh, și, re- și, co- și uh, constrâns, încurajând Comisia să propună măsuri și statele membre să aplice regulile existente. Consolidarea sistemului uh, bancar trebuie să meargă uh, mână în mână cu certitudinea juridică. Iată de ce solicităm clarificare a legislației privind uh, suma maximă ce poate fi distribuită, care face foarte clar nevoia de conformitate la nivelul 1 și la nivelul 2 al cerințelor de capital. Dar rolul cheie acestui raport este faptul că este un stimulant pentru reducerea expunerii străine și o, și propune o abordare echilibrată către un al treilea pilon al Uniunii Bancare. Iată de ce avem nevoie de un sistem prudent orientat către viitor. Avem, am avut o majoritate covârșitoare în, la comisie și sperăm că acest lucru se va repeta și astăzi la vot. Și astfel vom începe un dialog important care ne va ajuta să îmbunătățim pe cât se poate Uniunea Bancară. Vă mulțumesc. Mulțumesc. În numele S și D are cuvântul doamna Ferreira. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uniunea Bancară este, de fapt, singurul proiect uh, complet uh, pe care l-a creat zona euro ca răspuns la criza din 2008. Raportul celor patru președinți, uh, raportul Thyssen din 2012, au lansat această uniune bancară și aceasta a fost reînnoită în 2015 în raportul celor cinci președinții. Uniunea bancară este esențială pentru stabilitatea monedei unice și a sistemului financiar european. Iată um, de ce s-a justificat implicarea fundamentală a acestui Parlament. Acest Common Rule Book um, și mecanismul unic de supraveghere, mecanismul unic de rezoluție, în egală măsură, au fost finalizate uh, și s-au fost încununate cu succes înainte de termen. Dar haideți să fie foarte clar că acesta este un proiect original, este un proiect foarte riscant și trebuie să fie nuanțat la nivelul detaliilor și depinde de încredere reciprocă. Există două sisteme omologe în SUA și în Germania iar ambele stabilesc ca punct de plecare garantarea depozitelor ca condiție sine qua non pentru stabilitatea financiară. Dacă nu punem în aplicare rapid elementele de stabilizare ale Uniunii Bancare, mai ales pilonul 3, garanția comună a depozitelor, cel puțin în, în versiunea diluată pe care o avem, dar mulțumim pentru aceasta la EDIS, și revizuirea uh, um, mecanismului de stabilitate unică și cu o linie unică. Dacă nu facem acest lucru, atunci o să năruie tot ce am construit, fiindcă dacă avem o arhitectură incompletă, pilonii pe care îi avem devin factori de dezechilibru și nu de stabilitate. O, o prăjitură bine coaptă e gustoasă, dar o prăjitură necoaptă e chiar face rău la stomac și noi cu situația asta ne confruntăm acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, doamna Van Ștor, care cuvântul? Herr Präsident. Domnule președinte, astăzi discutăm despre Uniunea Bancară și până acum aceasta are două elemente. Uh, Uh, partajarea costurilor în ceea ce privește sistemul de rezoluție bancară. Până la urmă plătesc tot uh, contribuabilii, mai ales contribuabilii germani, și apoi un mecanism unic de supraveghere bancară care nu funcționează. Mai rău decât atât, supravegherea bancară și politica financiară sunt amestecate acum și nu mai avem o politică independentă financiară. Domnul Șoibli a criticat asta cu uh, CDU Uh, și a cerut o amendare a tratatelor europene. Stimați uh, colegi uh, de la CDU, am făcut amendamente în, aceea, în ceea ce privește separarea politicilor de supraveghere și politica financiară, dar n-ați susținut argumentul meu. Și în al treilea rând discutăm despre schema comună de garantare a depozitelor. Dragi colegi de la CDU și mai ales de la CSU, SPD, FDD, vreau să vă întreb astăzi dacă vreți ca, până la urmă, contribuabilii germani să plătească pierderile băncilor uh, străine. Nu mai putem ține predici de duminică, astăzi trebuie să, spunem, uh, să rostim adevărul, uh, să spunem adevărul și trebuie să votăm prin apel nominal în ceea ce privește schema de garantare a depozitelor europene. Și apoi alegătorii, mai ales alegătorii din Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz și Sachsen-Anhalt pot să-și dea seama exact unde ne poziționăm. Alternativa pentru Germania este de a fi împotriva această, acestei scheme comune. Mulțumesc! Mulțumim. În numele ALDE dau cuvântul doamnei Gular, două minute. Bonjour, monsieur le comisar. Mulțumesc, uh, domnule comisar, domnule președinte. Raportul în legătură cu Uniunea Bancară n-ar trebui să fie o oportunitate pentru a face campanie electorală aici. Este o temă extrem de importantă și, în sfârșit, putem avea o poziție comună și vreau să-ți mulțumesc, Roberto, pentru aceasta. O privire de ansamblu, deci, asupra ceea ce s-a făcut în ultimii ani. Este probabil singurul dosar de care se poate mândri Europa, și anume că a făcut un pas considerabil înainte pe o temă delicată în ultimul timp. Am să mă centrez și eu pe tema EDIS, pentru că sunt unul din raportorii din umbră, pentru a spune câteva elemente esențiale. În primul rând, avem absolută nevoie de o reclădire a încrederii reciproce. Textul acesta se referă la chestiuni foarte sensibile. Legătura pe care o au cei care fac economiile cu banii lor și, practic, uh, nu există țări în care uh, în unele să fie important să protejeze aceste depozite și în altele nu. Deci este o temă comună. Pe de altă parte, e important să protejăm sănătatea sistemului bancar și în zona euro legăturile sunt destul de strânse pentru a fi destul de atenți, pentru că nu trebuie ca propunerile în legătură cu riscul să facă ca de pe o zi pe alta să putem schimba Uh, punctul de vedere. Deci trebuie să fim foarte atenți la condițiile pe care le impunem. Și, domnule comisar, din primele dezbateri pe care le-am avut pe această temă, mi-aduc aminte că avem nevoie de garanții că, într-adevăr, Comisia își va juca rolul până la capăt de gardian al tratatelor, de a respecta regulile din text și, în al treilea rând, bineînțeles, putem uh, avea o marjă de manevră cu calendarul. E nevoie de oarece timp pentru a termina lucrările și pentru ca să fie un adevărat succes va trebui să avem din nou încredere unii în alții. Și oricum vă mulțumesc încă o dată pentru această propunere care reprezintă al treilea pilon al Uniunii Bancare. Mulțumesc și acum doamna Cari numele GUE. Un minut și jumătate. Da, mulțumesc. Când uh, marile bănci au fost salvate în timpul uh, crizei financiare cu banii contribuabililor, Asta s-a întâmplat fiindcă băncile erau prea, deveniseră prea mari ca să dea filament, faliment, mă scuzați. Și uh, ar fi tras în jos cu ele toată societatea sau asta își doreau. Iar unul dintre primii pași pe care putem să-i facem noi pentru a proteja contribuabilii într-o viitoare criză este să facem băncile atât de mari încât să forțăm contribuabilii să plătească pentru salvarea lor. Dar uh, ban- Uniunea Bancară Uh, nu uh, are niciun habar. La opt ani după criza europeană, Uniunea Bancară uh, devine din ce în ce mai mare, din ce în ce mai umflată și nu există legislație în ceea ce privește băncile, aceste bănci așa numite prea mari pentru a da faliment și băncile, băncile devin din ce în ce mai mare cu um, acest, acest prim raport anual privind Uniunea Bancară a fost o ocazie excelentă de a discuta despre acest concept prea mare pentru a da faliment în ceea ce privește băncile. Dar Parlamentul nu a uh, îmbrățișat acest subiect. Și uh, Mario Draghi face parte din grupul marilor bancheri. Cum, po- cum se poate să facă parte dintr-un club al guvernatorilor bancari pe care trebuie să-i supravegheze el? Este inacceptabil așa ceva și avem un raport care nu este deloc critic și nu putem să-l sprijinim. Mulțumesc în numele verzilor, domnul Giegold. Dragi colegi, dragi colegi, domnule comisar, în primul rând doresc să spun că este trist felul în care se încearcă cu neadevăruri, să se facă politică de partid înainte de campania electorală. Nu este vorba despre faptul că um, cetățenii sau contribuabilii trebuie să garanteze, nu e vorba de faptul că ei trebuie să garanteze în momentul în care are loc o rezoluție bancară. Uniunea bancară tocmai de aia este, ca să-i protejeze pe contribuabili în așa fel încât pe viitor să fie reinstaurat principiul economiei de piață. Și doamna Von Stork vine aici cu neadevăruri pentru a disemina panică. Asta trebuie să suportăm, din păcate, în Germania. Mă minunez. Ascult criticile la adresa raportului, criticile de stânga. Aș vrea foarte mult să veniți uh, la negocieri să vă prezentați și acolo poziția în momentul în care se negociază dosarul. Nu este corect ce faceți, nu este corect să veniți doar la plenară după aceea ca să manifestați critică. Negocierile sunt deschise. Roberto Gualteri le-a condus într-o manieră colegială. Dumneavoastră n-ați participat. Cineva trebuie să spună și asta. Și un mesaj către comisie. Salut multe dintre cele pe care încercați să le faceți, dar vă rog un singur lucru. În raport sunt conținute multe subiecte care încă nu apar în programul dumneavoastră de lucru. Domnule Hill, posibil. Ați vorbit puține despre asta. Ce faceți cu băncile din sectorul gri? Ce faceți uh, în ceea ce privește arbitrajul cu privire la reglementarea între asigurare și bănci și reducerea interdependenței. Și apoi mă interesează un alt subiect în mod special. Ce facem pentru ca diferitele semnale care au în vedere reducerea capitalului propriu să nu fie avut în vedere ca să nu repetăm greșelile trecutului. Vă mulțumesc! Mulțumesc. E, o, un regula... e un punct de procedură? Da, domnule președinte. În timpul intervenției domnului Gigold, interpretul a spus că doamna von Stork a spus un neadevăr. Adică în engleză înseamnă o minciună. Limbajul acesta trebuie să fie în Parlament, să faci un alt eurodeputat mincinos E oare posibil să se înșele interpretul și domnul Gigol să nu fi spus asta? Uh, și dacă n-a spus-o, ce facem? Mulțumesc foarte mult. Uh, dau cuvântul domnului Vali, numele EFDD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i spun domnului Giegold că contribuabilii în germani sunt în continuare expuși la acest uh, risc bancar. Chiar uh, după introducerea acestui, acestui al doilea pilon, pentru că nu s-a făcut o adevărată separare, există în continuare bănci universale care pot face speculă pe o parte și pe de altă parte să aibă o garanție a creditelor. Această separare nu s-a făcut și există acest risc și aceste bănci au puteri și mai mari, iar acum al doilea pilon introduce și conceptul de cont curent în calitate de investiție. O firmă, de exemplu, care are peste 100 de mii uh, pentru a-și plăti angajații o dată pe lună, ce se întâmplă cu ea? Nu, pur și simplu nu poate uh, merge mai departe, iar BCE-ul nu poate fi uh, de fiecare dată uh, instanța la care să se recurgă. Uh, deci uh, trebuie să ne gândim și la cauzele crizelor bancare și nu doar la consecințele lor pentru a preveni. Pentru că situația este de-a dreptul paradoxală. Piețele nu sunt stupide. De la 1 ianuarie 2016 au scăzut cu 40%. Iată care este situația și supervizarea, așa cum am uh, gândit-o noi, nu funcționează pentru că ne centrăm pe credit și pe riscul de creditare și nu pe produsele financiare. Și vreau să citez aici uh, băncile franceze și Deutsche Bank, care au multe produse de instrumente derivate. Primul pilon implică și separarea financiară. Mulțumesc, domnule Vali. Și acum, domnul Mono, în numele FNN. Să facem, dacă facem bilanțul Uniunii Bancare pentru 2015, aș, spune că șmecherile dumneavoastră pentru a salva băncile a funcționat din nou. Legislația dumneavoastră a trecut pe spusa cetățenilor care au fost și ratificarea unii bancare s-a făcut prin ordonanță când erau în vacanță francezii. În momentul în care sistemul bancar va fi insolvabil, atunci contribuabilii vor fi prinși în capcană și vor fi ei care cei care vor scoate uh, bani din buzunar. Această directivă a sistemului unic de stabilitate este un, o dovadă de totalitarism financiar pentru a salva moneda euro. Sistemul de garantare a depozitelor din pilonul 3 prevede, prevăzut pe o perioadă de uh, 8 ani este o momeală democratică care nu uh, se va întâmpla, fiindcă nu vrea Germania. Am văzut ce s-a întâmplat cu băncile, uh, cu, mici, cu nici patru bănci din Italia, mici bănci. Uh, clienții sunt ruinați și suicidul este la ordinea zilei. Uh, iar, iar uh, politica ultraliberală este a lobby-ului bancar acum. Iar în fața acestei tragedii, singura soluție este a uh, pune capăt acestei idei a băncii universale. Uh, Uniunea bancară nu face decât să dăuneze popul- populației, agravând problemele și discurile. Dar aveți grijă, fiindcă populația, în momentul în care se înfurie, se va întoarce împotriva dumneavoastră și a eurocraților dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc în numele neafiliaților, domnul Zaianopoulos. Este o nu se εξηγένει... Mulțumesc foarte mult. Uniunea bancară trebuie să fac că la final cei mari să fie avuți în vedere și nu să plătească iarăși micii contribuabili. În Grecia însă se întâmplă exact opusul. Poporul uh, e sărăcit, există din ce în ce mai mulți șomeri, iar guvernul Sirisa, ca întotdeauna, ne-a uh, uh, a optat pentru recapitalizarea băncilor, iar băncile, până la urmă, vor fi asanate. Nu e cum ne-am dorit și tocmai de aceea se dorește închiderea unei uh, alternative de finanțare cu introducerea unor sisteme noi de asigurare. Dar toate aceste lucruri trebuie plătite de către popor. Asta nu, dacă nu cumva poporul își alege propria cale și va începe o luptă împotriva capitalismului și a influenței sale. Domnul Balț are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar un, raportul pentru Uniunea Bancară face o incursiune uh, în anul ce a trecut și avem cei trei piloni cu privire la Uniunea Bancară. Mai există în continuare nevoia de a construi, dar înainte de a trece mai departe, trebuie să ne asigurăm că ceea ce s-a creat până acum va fi finalizat cu adevărat. Odată sunt vizate statele membre în ceea ce privește domeniul de implementare. Și Comisia trebuie să facă o mai bună supraveghere și să facă presiune pe lângă statele membre deoarece dacă fundamentul Uniunii Bancare nu este stabil, atunci orice casă construită pe această fundație va fi instabilă. Mă uit cu îngrijorare la criticile manifestate din această, în această încăpere, mai ales în ceea ce privește uh, partajarea riscului. Doamnelor și domnilor, mai întâi trebuie să implementăm regulile pe care le-am decis, cu ar, cum ar fi uh, datele pentru uh, protejarea contribuabililor, în așa fel încât nu ei să plătească pentru uh, salvarea băncilor. E nevoie să implicăm pe aceștia, avem nevoie de un instrument puternic de bail-in, vrem să protejăm pe contribuabil și tocmai de aceea se, grupul meu se implică puternic pentru asta. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește comunicarea dumneavoastră pentru unea bancară, am vrea să o implementați. E important să reducem riscul în sectorul bancar este absolut necesar și cerem din partea dumneavoastră, domnului comisar, să veniți cu propuneri legislative. Nu în ultimul rând, noi vrem să luăm parte la crearea unei uniuni bancare stabile, dar uh, e clar că mai avem foarte, foarte multe de făcut în acest sens. Mulțumesc. Domnule Balț, aveți o solicitare cu cartonașul albastru din partea domnului Vali, dacă o acceptați. Vă rog, doar una singură. Aș dori să răspundeți la întrebarea mea. Ca să fiu mai bine informat, președintele intervine. Este vorba aici de un cartonaș albastru pentru fiecare orator, pentru că altfel nu vom putea vota la timp. Da, mulțumesc. Sper să obțin un răspuns de la dumneavoastră, după cum spuneam. Există niște reguli pentru bănci și începând cu 2013 ajutoarele de stat nu mai sunt uh, acceptate. Cu toate acestea, există patru bănci în Italia care a, au fost evaluate a, uh, foarte sever de către BCE. De ce nu s-a întâmplat același lucru cu o altă bancă regională din Germania, de ce Comisia a fost atât de severă cu noi și totuși uh, față de băncile germane sau față de acea bancă germană a fost mai permisivă și a dat 3 milioane? Ce înseamnă? Că pentru unii se aplică regulile și germanii pot să facă ce vor ei? Mulțumesc! În primul rând, n-am înțeles foarte bine traducerea, dar vreau să vă spun că eu consider absolut corect acest tratament strict, care trebuie să fie valabil pentru alte bănci. Sunt de părere, domnule Vali, că această întrebare ar uh, fi mai bine să fie adresată domnului comisar Hill. El este astăzi aici și poate vorbi numele comisiei. Iar eu cred că în cazul băncilor italiene, comisia a acționat perfect uh, corect. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul domnul sau doamna von Weissecker. Două minute. Um, mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului Gualtieri pentru un raport excelent, al cărui principal mesaj este că pacarul este pe jumătate plin în ceea ce privește Uniunea Bancară și nu pe jumătate gol, pentru că s-au făcut destule până acum și totuși pe jumătate plin doar, pentru că mai rămân încă multe de făcut pentru ca toate aceste aranjamente să fie funcționale. Și pentru că paharul este pe jumătate plin, atitudinea de reglementare a Comisiei uh, nu ar trebui să fie văzută ca un pas înapoi, ci mai degrabă ca o revizuire care să ne permită să umplem pe deplin paharul. În domeniul uh, bancar, uh, provocările sunt foarte clare. Creditele neperformante nu au fost încă soluționate prin Uniunea Bancară. Uh, procesul de catalizare nu este uniform și protecția băncilor nu este satisfăcătoare și tocmai acesta este unul dintre motivele pentru turbulențele pe piață recente. Comisia a propus reforme structurale, însă acestea trebuie implementate pe deplin și nu, nu trebuie slăbite. Trebuie să se implementeze uh, toate măsurile pentru ca cerințele pentru bail-in să nu ducă la consecințe negative, ci să-i protejeze cu adevărat pe contribuabili. În ceea ce privește EDIS, uh, schema de protecție a depozitelor, trebuie să țină cont de specificitățile naționale și să meargă mână în mână cu o reducere și mai mare a riscurilor pentru sistemul bancar. Un element esențial ar fi să avem o strategie pentru a reduce expunerea suverană a băncilor. Deci, iată, raportul ne arată foarte bine cum să umplem acest pahar pe jumătate plin. Da. Am uh, o cerere pentru dumneavoastră, domnule Weizsacker. Din partea domnului Wolf, un cartonaș albastru. L-acceptați? Vă rog. Da, o întrebare foarte simplă. Avem un raport pentru Uniunea Bancară și vreau să vă întreb dacă considerați că există o singură metodă prin care putem, putem avea grijă de băncile europene, și anume Uniunea Bancară, sau ar există și alte metode pentru a îmbunătăți economia, locurile de muncă, problemele inflației în afară de Uniunea Bancară. Vă rog. Îmbunătățirea Uniunii Bancare nu este o metodă suficientă sau necesară, dar este importantă pentru o bună funcționare pe termen lung a economiilor noastre. De aceea este importantă pentru o creștere durabilă după cum știți, de altfel, nu toate statele membre sunt parte a Uniunii Bancare și uh, nici membre ale zonei euro. Nu sunt toate membre ale Uniunii Bancare. De aceea e nevoie de niște criterii în ceea ce privește reglementarea bancară și cerințele pentru piața unică și tocmai de aceea lucrăm în continuare și este foarte interesant să lucrăm la comisia noastră. Mulțumesc uh, și acum domnul Lunes un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul privind Uniunea Bancară aduce la oaltă multe puncte importante. De pildă, critica făcută testului de rezistență al marilor bănci din zona euro, să ne ducem înapoi cu gândul la 2011, Uh, Dexia a, nu a trecut testul de rezistență și știm până la urmă care a fost rezultatul. Dacă vrem să întărim băncile europene, avem nevoie de controle mai bune uh, și acest lucru este important pentru dosarele pe care le vom discuta pe viitor în Parlamentul European. S-a vorbit despre despre um, sistemul uh, de garantare a depozitelor EDIS. Deși discutăm astăzi, este foarte important din acest punct de vedere. Vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că acest raport uh, zugrăvește o imagine prea optimistă în ceea ce privește creditele toxice, unde, în, care sunt o mare problemă în țările din sudul Europei și uh, trebuie să, să, să discutăm despre politicile domnului Draghi. Mulțumesc, uh, domnul Chambon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar și vreau să mulțumesc și muncii făcute de raportor și raportorii din umbră la acest uh, raport. Îmi pare rău că s-au spus aici tot felul de frivolități, uh, care nu știu dacă demonstrează uh, câtă demagogie sau câtă ignoranță enciclopedică există aici în legătură cu democrația. Adevărul este că Uniunea Bancară este probabil elementul cel mai concret și substanțial care s-a făcut împotriva procesului de renaționalizare, care ar distruge viitorul cetățenilor europeni și care va asigura prosperitatea noastră pe viitor. Știu că s-au făcut progrese, știu că din punct de vedere tehnic e vorba de o chestiune complexă, dar nu aici, pentru că aici vorbim mai degrabă de politică dar e important ca opinia publică să fie importantă, că, să fie informată, că avansăm uh, foarte bine și uh, că uh, se va da dovadă de mai mult fair play în statele membre și uh, spun comisiei că ar trebui să rămână fermă pe poziții. Mulțumesc. Domnule Calveta, aveți o cerere de cartonaș albastru din partea domnului Sani. Sunteți de acord? Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. Și eu sunt de acord cu faptul că, într-adevăr, este o mare provocare uh, cea a Uniunii Bancare și că rezultatele nu sunt complete până acum. Însă aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Considerați că este o provocare atât de mare faptul că lipsesc anumiți piloni, de exemplu al treilea pilon, și uh, mecanismul de protecție comună, în ce măsură considerați că acestea sunt importante și necesare? Vă rog. Eu cred că este vorba de o adevărată reușită, reușită în construcție însă, ah, dar o reușită chiar dacă abia am început drumul. Trebuie să mergem mai repede și mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, domnul Urban Crespo. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Iată, la 8 ani de la începutul crizei, banca a primit uh, aproape 700 de milioane de euro din fondurile publice, ceea ce înseamnă de 5 ori bugetul Uniunii. În ciuda acestui fapt, marile bănci din Nord uh, reprezintă principala gaură neagră astăzi în economia europeană. Deutsche Bank are o expunere de 60 de miliarde de euro la produsele de risc crescut, de 20 de ori mai mult decât PIB-ul german. Autoritățile germane au fost uh, ineficiente și n-au știut să facă față problemelor băncii mari pentru a face față dimensiunilor disproporționate ale acestor bănci și pentru a pune ordine în uh, bilanțul uh, acestora. Și iată, aceasta ne apropie și mai mult la o nouă criză financiară, de aceea e de-a dreptul paradoxal ca un astfel de raport să spună că primul an de Uniune Bancară a fost o reușită. Dacă ar fi trebuit să fie o reușită, atunci ar fi trebuit să impunem cu sabia și trecând prin sânge și prin foc, să impunem niște criterii uh, pentru ca populația să nu fie afectată și să rămână în sărăcie. De aceea a fost de-a dreptul rușinos rolul pe care l-a avut uh, Uh, Comitetul de Supervizare, în special în ceea ce privește uh, ce s-a întâmplat față de poporul elen în iunie 2015, care a dus la închiderea băncilor elene și aceasta cu consecințe dezastroase pentru economia și suveranitatea Greciei. Raportul de astăzi pur și simplu ignoră toate aceste probleme din Grecia. Doamnelor și domnilor, aceste măsuri sunt un adevărat pericol pentru stabilitatea și suveranitatea Europei. Putem încă schimba această situație, așa că va trebui să începem să lucrăm imediat. Mulțumesc și acum domnul Wolf pentru două minute. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. În urmă cu foarte, foarte mult timp, Uh, înainte ca omul să ajungă pe lume, înainte de internet și telefoanele mobile, chiar înainte de Eurovision. A fost ideea unei noi țări care să rezulte din Europa, un nou imperiu, Statele Unite ale Europei. Și în acest nou imperiu va fi nevoie de o nouă monedă și de o nouă bancă. Banca Europeană Centrală. Această bancă urma să îmbunătățească productivitatea, șansele de ocupare, oportunitățile pentru cetățenii Europei și ajungem până în ziua de azi, când avem o medie la șomaj de 11%, șomaj în rândul tinerilor în multe țări peste 30%, productivitatea a scăzut, PIB-ul a scăzut. Astăzi, lumea a mers mai departe, dar Uniunea Europeană cu ideile sale au rămas pe loc, au rămas blocate în trecut. Sunt oameni foarte talentați și este foarte trist oameni talentați precum dumneavoastră, domnule comisar Hill, care încearcă să uh, completeze, să finalizeze o idee învechită într-o eră modernă. Acest lucru trebuie să ne ofere o singură soluție. Gândiți-vă la acele țări în afara zonei euro care prosperă. Sunt idei mai bune decât ideea pe care o aveți dumneavoastră astăzi în minte. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Wolfi. O, domnule Wolfi, aveți uh, o întrebare din partea domnului Höckmark, dacă acceptați. Domnule Heckmark, vă rog. Întotdeauna. Mulțumesc foarte mult. V-am ascultat cum uh, uh, plângeți după era Hastings 66 și apoi uh, să nu uităm că, viața, că uh, vă confruntați cu vikingii, v-ați confruntat cu vikingii și dumneavoastră spuneți că toate problemele vin de la Bruxelles. Dar uitați-vă puțin, vă rog frumos, la problemele Regatului Unit. Nu Blair și Brown, mai mult decât Bruxelles, au cauzat problemele în țara dumneavoastră? Și n-ar fi oare o idee bună să aveți bănci care să acopere piața europeană, în loc să avem o junglă cu diferite reglementări, să avem o reglementare comună pe care să o decidem împreună. Spuneți-mi, vă rog, preferați o junglă cu diferite reglementări naționale în loc de o reglementare unică ce deschide piețele? Onorevole Wolf, la sua... Răspunsul dumneavoastră, domnule. Întotdeauna o plăcere să primesc întrebări din partea noastră, domnule Höckmark. Un lucru foarte important este ideea uh, junglei pe care ați vehiculat-o. Eu mă refer la reglementări competitive în plan global care au făcut ca în zona euro să existe uh, șomaj, inflație negativă, aproape deflație, productivitate scăzută, dar țări precum Regatul Unit, care sunt în afara zonei euro, cu uh, o bază competitivă mai flexibilă sunt țările care înregistrează creștere, rată sporită a ocupării, productivitate mult mai bună decât țările din, din, Uniunea Europeană, din zona euro. Și atunci, dacă avem un set unic de norme, de cum se face că acest set unic de norme distruge Europa, iar cei care au norme competitive se îmbunătățesc în plan global? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rebega, un minut. Parola. Domnule președinte, domnule comisar, problema majoră cu care ne confruntăm în uniunea bancară este transferul de autoritate către mecanismul unic de supraveghere. am văzut cu toții ce înseamnă ca în situații tensionate să nu poți lua decizii privitoare la problemele interne și să trebuiască să aștepți o decizie centralizată de la bruxelles. vă atrag atenția că fiecare stat membru are o piață bancară diferențiată în funcție de nivelul de trai și de comportamentul consumatorilor. consider ca fiind prioritară în această fază a raportului o evidențiere clară a acelor instrumente care vor rămâne în continuare la dispoziția statelor membre cu scopul de a putea asigura independența și securitatea în cazul apariției unor situații de criză. a doua problemă este decalajul economic dintre statele membre. uniunea bancară nu se va putea realiza atâta vreme cât comisia europeană nu și a îndeplinit obiectivele de uniformizare a nivelului de trai iar în cazul unor crize viitoare consider că este necesar ca securitatea bancară a statelor membre să fie asigurată exclusiv și independent de băncile naționale pentru că acestea dispun de experiență istorică adaptată la problematicile interne ale țărilor respective. mulțumesc, domnule președinte uniunea bancară este mijlocul unui proces de integrare care are drept obiectiv utilizarea crizei economice și financiare drept scuză pentru a continua acest proces. În raportul celor cinci președinți se vorbește despre faptul că Uniunea um, economică și monetară trebuie aprofundată. Eu însă sunt de părere că aceasta nu este funcțională, deoarece nu este posibil să aduci la unison atâtea țări diferite. Uniunea economică și monetară constă din țări creditoare și țări debitoare și este foarte, foarte clar că acest model nu funcționează. Europa nu poate funcționa la acest capitol pentru că nu există o conducere unitară în acest domeniu. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lang, în și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Raportul de față este rezultatul unei munci bune cu efecte pozitive la nivelul unui bancare, dar în continuare uh, trebuie să privim lucrurile cu un ochi critic și încep cu primul subiect. E vorba de separarea uh, banilor, politicii și a supravegherii bancare. Aici avem nevoie de o amendare a tratatelor. Vedem la ce s-a ajuns acum. Cotele de capital propriu au crescut în Europa, dar uh, rata de creditare în sudul Europei a scăzut, mai ales în sudul Europei. În al doilea rând, ce se întâmplă cu relația între marile bănci și, marile bănci și băncile mai mici? Um, regulile s-au schimbat. Și uh, la ce această tevatură birocratică? Um, avem, uh, drept exemplu, creditele care trebuie anunțate la BCE, uh, e vorba de sume de până la 25.000 de euro și nu există nicio valorificare sau o pondere pentru titlurile de valoare. Domnul Gigold, repede a abordat subiectul lui uh, preferat. El vrea uh, un semn de egalitate între serviciile financiare și serviciile de asigurare, chit că noi am decis cu totul altceva aici. Iar la final, doresc să vă amintesc cum a luat naștere tot, cum a luat ființă totul. Uniunea bancară a luat ființă deoarece Spania nu a vrut să intre în fondul de salvgardare. Și Uh, Franța, Belgia, Luxemburgul au profitat de ocazie pentru a salva astfel Dexia. Mi-amintesc prea bine că domnul Almunia, în termen de 24 de ore, a oferit ajutor de stat pentru Dexia 24 uh, de miliarde de euro aprobate automat și acum totul trebuie să fie garantat prin schema de garantare a depozitorilor. Eu consider că este o cale eronată. Mulțumesc foarte mult! Domnul McAllister uh, vă adresează o întrebare, dar dumneavoastră sunteți din același grup. Și eu cred că este împotriva spiritului cartonașului albastru, îmi pare rău. Doamna Beres, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-mi exprim acordul uh, față de cele spuse de domnul Balț. În momentul în care spune că trebuie să continuăm ce am început. Fiindcă dacă nu facem acest lucru, atunci um, o, se aplică o frumoasă formulă care spune că facem suficient ca să fim învinuiți, dar nu facem suficient de mult ca să fim, răs, ca să fim răsplătiți. Dacă considerăm că trebuie să ne ducem angajamentele până la capăt, atunci, stimați colegi, trebuie să vă spun că avem nevoie de mai mult decât ați spus dumneavoastră. Avem nevoie de un sistem de protecție. Avem nevoie și de o garan- sistem de garantare a depozitelor. Dacă nu, tot ce am dobândit până acum se va întoarce împotriva noastră. Și aș dori ca împreună să înregistrăm progres uh, hotărâți în această direcție. Asist aici la o dezbatere privind um, subiectul. Trebuie, reduce, trebuie reduse riscurile pentru a putea fi partajate, dar în spatele acestor vorbe frumoase se ascunde o dezbatere privind datoriile suverane și mă surprinde faptul că aceiași oameni care nu vor să țină cont de o abordare internațională în acest domeniu, doresc în același timp să, să elimine, să, să nu se mai țină cont de datoriile suverane în mod durabil. Și apoi, pentru ei înșiși, ei refuză să transforme uh, din datoriile suverane un instrument care să nu fie speculat prin taxa pe tranzacțiile financiare care se aplice acestora. A venit, suntem acum într-un moment de răscruce. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Ronen Lerner, un minut. Doamna. Doamna Ronen Lerner. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, încă o dată trebuie să plătim factura pentru sudul Europei și pot să pun pariu că dacă ajungem la o schemă comună de garantare a depozitelor la nivel european, se va întâmpla acest lucru și înțeleg foarte bine îngrijorările care au fost manifestate în raportul Gualtieri, pe care le accept și eu încrederea este baza oricărei fel de activități bancare. Pentru că cetățenii nu vor pune niciun euro în conturile lor dacă nu au încredere că banii într-adevăr vor rămâne acolo. Sistemul bancar în nord și în sudul Europei sunt foarte diferite. Riscurile sunt de cu totul altă natură o schemă uh, europeană de garantare a depozitelor ar putea restabili încrederea, în special în acele Uh, state membre în care există semnale de alarmă. Iată de ce sunt împotriva raportului Gualtieri. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Matia, și un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, ați vorbit despre factura, plata facturii țărilor din uh, Sud, a fost vorba de un transfer din Sud către centru pentru a salva BCE și, și mai ales uh, Banca Germană. Și uh, uh, asta cu sume uriașe din uh, banii contribuabilor care au ajuns în bănci europene pentru salvarea lor. Și, și în continuare se încearcă justificarea unor lucruri care nu pot fi justificate. Și uh, Uniunea Bancară este, își face publicitate mincinoasă. Iar uh, EDIS, uh, pilonul care ar fi cel mai important, uh, abia acum se începe. Și dacă ne gândim uh, la mecanismul unic de rezoluție, putem spune doar că este insuficient și nu este decât un miraj. Și dacă ne gândim la uh, uh autoritatea de supraveghere unică care a fost realizată în vigoare la început, nici nu mai are rost să vorbim. E, e în vigoare de 2 ani și în momentul în care a fost nevoie de acesta, n-a funcționat. Iată ce s-a întâmplat în Portugalia. Banif, o bancă falimentară uh, când a intrat în vigoare supravegherea unică, uh, a, a trecut neobservată. Ce s-a întâmplat? Nimeni nu poate explica. Nu, are, nu, și ia, nu și asumă nimeni uh, răspunderea. Și haideți să punem capăt acestor, acestei publicități mincinoase. Mulțumesc. Are cuvântul doamna De, de Lange. Mulțumesc. Am auzit cum un coleg a zis că trebuie să terminăm ce am început și, într-adevăr, Uniunea Bancară a fost uh, cea mai mare realizare, dacă vreți, uh, din fosta legislatură pentru a ne asigura că nu contribuabilii vor plăti pentru afaceri bancare riscante. Sigur că avem nevoie de o uniune bancară cu trei piloni. Supraveghere, schemă de garantare a depozitelor și avem nevoie și de al treilea pilon, dar încrederea între statele membre este de asemenea, uh, a fost de asemenea afectată. Nu ne putem preface pur și simplu că investitorii și depozitarii deja au uh, oferit o garanție. Avem uh, instrumente în vigoare la ora actuală, dar încrederea a fost distrusă. Reducerea riscului nu este aplicată, mai sunt și acorduri la primele două piloane și nici acestea n-au fost garantate. Deci noi uh, construim pe un fundament de nisip Haideți să facem uh, lucrurile, să înfăptim lucrurile pe care le-am convenit deja. ar trebui să avem un criteriu de niciun stat membru să nu uh, fie afectat. Mulțumesc. Doamnă lange, aveți un cartonaș albastru din partea uh, unui coleg, dacă l acceptați. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg foarte bine argumentele dumneavoastră, dar uh, întrebarea pe care vreau să vă pun este că repetați în continuu argumentul contribuabililor, și anume să nu-i facem pe ei să plătească. Dar credeți că uh, contribuabilii nu au și ei conturi bancare și că nu trebuie să-și garanteze Uh, conturile de economie, cum s-a întâmplat în Italia, de pildă, în decembrie 2015 pentru băncile alimentare. Deci cont, contribuabili înseamnă pentru mine uh, clienți bancari. Ce părere aveți dumneavoastră? Exactly. And therefore look at the... Exact, uitați-vă la reguli. Regulile deja spun că un depozit de 200.000 de euro este garantat prin schema națională și dacă băncile se comportă irresponsabil și oferă produse clienților cu un risc ridicat fără a informa, atunci o chestiune de consumator, dar nu de garantarea depozitului. De ce mă tem eu? Dacă statele membre nu dau nume, dar uh, dacă statele membre încearcă să găsească o soluție mm, evitând principiul bail-in pe care îl avem pentru a reduce riscul și hazardul moral, atunci e ca și cum ar spune asta e situația, noi nu vrem bail-in, așa că oferim iarăși uh, factura contribuabilului și statului. Și mă tem că sunt state membre, unele, care nu vor să trimită factura propriului stat membru, ci unui altuia. De aceea să lucrăm pe pilonul 3, dar să nu iasă prost din ecuație niciun stat membru. Mulțumesc, domnul Fernandez, unul jumate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit uh, pe raportor pentru acest raport excelent, uh, pe domnul Goltieri. Raportul sintetizează foarte bine progresele făcute în ultimii ani pentru construirea Uniunii Bancare, un proiect cu adevărat european, care mai mult decât atât a permis uh, o stabilizare a zonei euro în ultimii ani. Deși e clar că încă mai avem multe de făcut pentru a ajunge la o adevărată redresare și pentru asta am avea nevoie de o politică fiscală mai clară. Raportul arată că trebuie să uh, facem progrese, așa cum au spus majoritatea colegilor mei și vreau să mulțumesc aici pentru că există o mare majoritate aici pentru a înființa acest al treilea pilon de care avem nevoie, uh, schema de garantare a depozitelor, care trebuie să fie cât mai rapidă, uh, mai rapid decât calendarul actual propus. Oricum, aceasta trebuie să treacă și printr-o revizuire a datoriilor publice existente și supervizarea realizată asupra entităților uh, bancare trebuie să ducă la reducerea riscurilor. Este importantă și transparența bilanțurilor uh, contabile, dar e nevoie în special de o schimbare calitativă în ceea ce privește definiția și felul în care este tratată datoria publică, pentru că aceasta ar putea duce la o adevărată fragmentare a zonei euro, lucru pe care dorim să le evităm cu Uniunea Bancară. Deci uh, acest uh, proces este contrar Uniunii Bancare, deci nu putem face progrese aici, mai ales dacă ne dăm seama că avem o piață comună, deci uh, există tratamente diferite pentru diversele entități bancare din Uniune. Deci mulțumesc încă o dată și sper să mergem mai departe cu EDIS. Mulțumesc! Domnule Fernandez, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Langen, îl acceptați? domnule Äh, Stimate coleg, ați spus că a fost un succes uriaș Uniunea Bancară, dar acum avem următoarele probleme. Politica monetară și supravegherea bancară nu sunt separate, iar BCE-ul constată la ora actuală cât de mari sunt riscurile și de aceea vrea să limiteze lichiditățile pe de o parte și în al doilea rând vrea să elimine bancnota de 500 de euro. Considerați că acest proiect este un succes sau priviți totul cu un ochi critic? Succes sau critică? Faptul faptul că BCE-ul în sudul Europei uh, vrea să introducă uh, o rată negativă a dobânzii. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că Uniunea Bancară a mers pe drumul cel bun și problemele existente între uh, supervizare și politica monetară, aceste probleme existau înainte în multe țări, printre care și în Spania, pentru că, într-adevăr, Um, problema supervizării este independentă de politică monetară. Însă, pentru a ne putea redresa la nivelul zonei euro, problemele pe care le avem nu se datorează în special politicii monetare, ci faptului că nu avem al treilea pilon și nu avem un angajament clar din partea anumitor țări din zona euro, unde există excedent bugetar, excedent foarte mare în contul curent și aceasta complică și mai mult ieșirea din criză pentru multe din economiile din sudul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, domnul Ozog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu am ultima dispoziție și um, o să fiu succint. Teoretic, inițiativa privind sistemul de garantare a depozitelor uh, din punct de vedere al zonei euro este o consecință logică privind elementele terțe ale Uniunii Bancare, dar există unele îngrijorări în ceea ce privește modul în care vor fi colectate primele pentru acest sistem. S-ar putea ca costurile sistemului să fie suportate de clienții bancari. Iar în ceea ce privește țara mea, Polonia, o țară unde capitalul străin are o cotă ridicată pe piața financiară internă, aceste operațiuni sunt nefavorabile clienții bancari vor suporta costul creierii acestui sistem, chiar dacă noi nu facem parte din Uniunea Bancară. Nu există garanții că uh, costurile vor fi limitate, costurile de gestionare proastă sau insolvabilitatea băncilor în alte țări. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Demas. un minut. Mulțumesc! Ne amenință o nouă criză financiară. Cazinoul crește mai repede decât economia reală, deoarece Uniunea Europeană e în comă și uh, nu știe ce să facă cu banii ieftini, în ciuda uh, unei rate negative a dobânzilor. Un pensionar uh, s-a spânzurat în Italia pentru că și-a văzut uh, toată um, economia de o viață dispărând. E clar că trebuie să-i protejăm pe micii contribuabili, dar uh, nu creând lacune și portițe de scăpare. Uh, iar în ceea ce privește politica bancară, aceasta este uh, credibilă doar dacă bombele cu ceas precum Deutsche Bank sunt soluționate. Această afacere cu credite trebuie separată de investițiile bancare în așa fel încât băncile zombie să nu-i mai amenințe pe contribuabili. Avem nevoie de o garanție de stat pentru pensionari, pentru micii contribuabili, dar nu pentru băncile de tip casino. Doar atunci o schemă de garantare a depozitelor care este absolut necesară poate fi implementată în așa fel încât să existe um, o schemă de garantare uh, fezabilă. Mulțumesc, domnul Höckmark are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. S-a menționat mai devreme problema fragmentării. A putea avea o campanie în care să spunem uh, cu cât mai multă birocrație, cu atât mai bine, nu? De-a dreptul ridicol. Am mulțumit cu toții raportorului și principala problemă pe care o vedem astăzi în Europa nu este lipsa de reglementare în sectorul bancar, ba chiar din potrivă, pentru că vorbim acum de o adaptare, de o ajustare a deciziilor care au fost luate anterior și care acum trebuie implementate. Practic există o lipsă de investiții aici. Asta este problema pentru a face că băncile să se implice, pentru a, da investi- a face investiții și așa mai departe, pentru că nu există reglementare pentru lipsa de creștere și pentru problema locurilor de muncă. Deci nu rezolvăm problema prin separarea băncilor. Nu există o majoritate pentru asta. Domnul Hockmark, aveți o cerere din partea doamnei Ferreira un cartonaș albastru. Domnule Ocmar, vă mulțumesc foarte mult uh, pentru munca pe care ați, văzut, ați făcut-o la acest raport. Vreau să vă întreb următorul lucru. Ce se întâmplă cu bail-in-ul? Asta înseamnă un cost pentru proprietarii entităților bancare, însă vă dați seama că o bună parte din industria bancară, și mă refer aici în special la băncile germane, a, pentru că există un adevărat IPS care se ascunde în spatele băncilor private cu mecanisme de bail-in și care nu aplică într-adevăr bail-in-ul. Nu există o adevărată transparență a mecanismelor de state care se aplică pe piață. Vă îngrijorează acest lucru? Domnule Hogmar, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă Ferreira. În primul rând, ideea cu bailinul este că contribuabilii nu trebuie să suporte pierderile. În cadrul acestei uh, legislații uh, pentru care am fost responsabil alături de dumneavoastră și alții, am arătat că trebuie să revitalizăm uh, capitalizarea sectorului bancar și vreau să vă mulțumesc pentru eforturile făcute. Însă asta înseamnă că în Germania, în Suedia, în Portugalia nu se folosesc banii contribuabililor până la acea limită de 8%. Cum se face acest lucru? Aici pot exista mai multe modalități. Bineînțeles că vom um, monitoriza situația, vom vedea ce se întâmplă în statele membre și dacă statele membre și-au adaptat legislația. Este important în Portugalia, în Italia, în Germania și în Suedia. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Maria, un minut. Mulțumesc foarte mult. Sistemul uh, de supraveghere unică din cadrul Uniunii Bancare ar trebui să-și aducă contribuția la mai multă stabilitate, dar, arată, dar se arată insuficient. Am constatat că sume uriașe au fost uh, folosite pentru a salva băncile și au îndătorat uh, țările, dar um, sumele pentru rezolvarea problemei șomajului au fost mult mai mici. În Grecia a existat o incidență asupra băncilor și am văzut că prin al treilea memorandum băncile uh, au fost vândute unor speculanți și am văzut uh, Uh, care sunt... Ce văzut ce se întâmplă? Băncile salvate își vând uh, apoi uh, creditelor unor speculatori rapace care sunt gata să scoată la licitație publică bunurile grecilor, dar asta nu vor accepta grecii. Mulțumesc. Aveți o întrebare de la domnul Bonano. Acceptați un cartonaș albastru? Aș dori să întreb dacă consideră că în uh, această lume din ce în ce mai globalizată, ar fi mai bine să avem uh, mai puține bănci mari decât, uh, mai, decât multe bănci mici răspândite peste tot în lume. Băncile naționale, băncile regionale mici sunt mâncarea, sunt hrana băncilor mai mari. Ce se întâmplă acum este bine sau ar trebui să avem o altă soluție? Mulțumesc, domnul Marias. Uh, în Grecia, soluția oferită băncilor mici și mai ales micilor bănci ipotecare este inacceptabilă, fiindcă multe bănci ar fi trebuit să fie sprijinite, dar nu s-a întâmplat acest lucru, iar rezultatul este următorul. Aceste bănci au fost lichidate. Iar noi trebuie, după părerea mea, să sprijinim băncile care sunt la periferie, băncile cooperative, fiindcă acestea sunt băncile care contribuie în mod real la economie, la economie. În ceea ce privește recapitalizarea băncilor în Grecia, noi am constatat că proprietarii au uh, primit uh, ce trebuia, dar uh, oamenii au pierdut foarte mult. Președinte, și mulțumesc domnului Galtieri pentru acest raport și celor care au contribuit la el, un foarte bun raport. De asemenea, doresc să mulțumesc domnului comisar Hill și întregii Comisii Europene pentru faptul că, în sfârșit, avem o propunere legislativă pe masă pentru cel de al treilea pilon al uniunii bancare care desigur este și cel mai dificil realizarea acestui mecanism european de garantare a depozitelor bancare. aș vrea să subliniez însă domnule comisar cu surprindere am auzit declarații ale unor președinți de bănci importante europene care care spun că nu ar mai trebui să continuăm cu eforturile pentru uniunea bancară că și așa uniunea europeană are destule probleme chiar a folosit cuvântul de dezintegrare și eu cred că aici comisia europeană ar trebui să discute mai mult cu acești președinți de bănci pentru a i lămuri de ce e necesară totuși uniunea bancară. în sfârșit un alt aspect pe care vreau să l subliniez în țara mea băncile sunt gata să vândă pachete de credite neperformante cu zece din valoarea nominală dar nu au o deschidere față de debitori să renegocieze creditele cu ei în special pentru locuințe. mulțumesc. Mulțumesc, domnul Henkel. Doamnelor și domnilor, inițial Uniunea Bancară a fost prevăzută ca fiind uh, uh, pentru supraveghere și ne-am gândit uh, cu cât mai mulți oameni Uh, vor discuta despre bănci și le vor supraveghea, cu atât mai bine. Însă, între timp a devenit foarte clar din perspectiva pensionarilor și contribuabililor germani că avem de-a face cu uh, o uh, punere la comun a riscurilor. Adică, contribuabilul german trebuie să suporte și să gar- ofere garanții pentru comportamentul eronat al altora. Uh, mereu a fost așa. Dacă sunt cu toții răspunzători pentru totul, atunci la, la final nimeni nu mai e responsabil de nimic. Și este absolut lipsit de răspundere acest proiect. Și știți light motivul meu, eu sunt de părere că euro în Europa duce doar la dezbinare și trebuie să fie o monedă abolită. Mulțumesc, are cuvântul domnul Marcus Ferber, Ferber un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Dacă este să luăm pulsul băncii Uniunii, atunci trebuie să spunem critic că uh, încă nu toate statele au uh, implementat directiva cu privire la garantarea depozitelor, directiva cu privire la rezoluția bancară și imediat venim cu noi propuneri și de aceea rugămintea mea este următoarea. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că tot ceea ce se decide este și transpus, implementat în statele membre, utilizat înainte ca noi să venim cu propuneri uh, noi, cum ar fi propunerea greșită pentru uh, schema de depozitare a asigurărilor. Și apoi uh, de a, a, a, schema de garantare a depozitelor, mă scuzați. Și apoi, nu toate probleme pot fi rezolvate prin supraveghere. Mă refer, de exemplu, la contribuțiile pentru fondul de rezoluție. Comisia vine cu propunerea ca băncile mari să plătească mai puțin, băncile mici mai mult. Uh, eu uh, mă refer și la normele din CRD4, un, care trebuie să fie uh, valabile și pentru cea mai mică bancă din Europa. Și să nu uităm că aceste abordări nu vin cu niciun fel de valoare adăugată, deci ar trebui să prelucrăm puțin ceea ce avem uh, implementat înainte de a merge mai departe. Doamna Hübner, un minut. Președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea bancară este proiectul european cel mai important pe care l-am avut uh, de mult timp uh, și este important în criza actuală. Aceasta rezolvă și problemele acestor mecanisme de bail-in și bail-out, însă există și noi condiții pentru deținătorii de capital și de credite. Există ceva timp la dispoziție pentru a se adapta la aceste noi reguli, însă se pare că ele nu au fost încă asimiliate. De aceea, provocarea actuală este aceea de a comunica mai bine uh, în fața investitorilor și altor actori de pe piață în legătură cu noul regim și în special uh, investitorii mai mici uh, cred că vor fi cei mai vulnerabili, de aceea ar trebui să-și cunoască drepturile și obligațiile în regimul bail-in vedem că există divergențe și în ceea ce privește aplicarea prevederilor referitoare la ordinea în care sunt plătiți uh, creditorii uh, în urma unor probleme bancare. De aceea e nevoie să ajungem la o mai mare armonizare în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hubner. Și acum trecem la procedura Catch the Eye. În primul rând, uh, domnul Mavrides. Vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să felicit raportorul pentru acest document excelent. Aș dori să vă spun încă din capul locului că uh, înainte de a fi politician am auzit că se spunea că la Uniunea Europeană există reguli comune, dar acestea sunt adesea diferite. Iată cu ce ne confruntăm la ora actuală. Când a fost concepută Uniunea Bancară, domnule comisar, Uniunea Bancară avea un sens în măsura în care ar fi, avea trei piloni și garanția eh, depunerilor. Și la, când ați preluat funcția, am vorbit despre acest lucru și ați spus că fără cel de-al treilea pilon, această uniune nu ar uh, putea dovada, da dovadă de integritate și n-ar putea face față țărilor mari, țărilor mici, bănci, băncilor mari, băncilor mici uh, și ați spus că trebuie să șansele și ocazile să fie egale, ceea ce nu se întâmplă. Iată de ce, cu cât pierdem mai mult timp, cu atât riscurile cresc. Mulțumesc, domnul Schwab. Dragi colegi, Uniunea Bancară, într-adevăr, este o probă de foc în fața căreia ne aflăm. Și ceea ce s-a spus deja, eu cred pe de-o parte, așa cum e în politică, că trebuie să începem cu ce ne arată realitatea. Avem zona euro și de aceea comentariile venite din partea grupului ECR, cum că zona euro este, o proble- este problema de fapt, nu sunt valabile. Trebuie să găsim o soluție. Băncile, uh, sunt acolo pentru a servi economiei reale. După scandalul și criza bancară am uitat cumva asta și, de adevăr, am creat noi regulamente și noi reglementări. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult că vă axați acum pe felul în care putem consolida economia financiară în așa fel încât să poată servi um, fără birocrație economiei reale. Și mulțumesc raportorului pentru faptul că a orientat în acest uh, sens prin anumite aliniate raportul. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Viegas, un minut. Această uniune bancară nu rezolvă nimic. Sistemul de supraveghere este ineficient. Sistemul de rezoluție și fondul său sunt prea mici și insuficiente chiar și după pierderile acționarilor. Iar contribuabilii vor trebui din nou să fie chemați să salveze băncile sistemice. E suficient să citim legea. Regulamentul spune, citez, un regim de rezoluție eficient trebuie să minimizeze costurile suportate de contribuabil. Am încheiat citatul. Sau eh, costuri minime pen, sau cu costuri minime pentru contribuabil și economia reală. Asta spune regulamentul. Și este foarte important că se merge mai departe cu Uniunea Bancară fără să se restructureze prin eh, sectorul bancar. Să fie foarte clar, pentru noi nu există o soluție bună Uh, fără să se, pre, să se preia din nou controlul băncilor de către uh, sectorul public și uh, fără un sistem financiar sigur și eficient pentru economie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Prego. Brian. Domnul Brian, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Gualtieri pentru acest raport și aș face trei comentarii succinte pentru domnul comisar. Uniunea bancară este crucială pentru locuri de muncă și creștere, în special în zona euro. Avem nevoie de o uniune bancară puternică și trebuie să actualizăm proiectul atunci când e nevoie. Cred de asemenea că Comisia are dreptate să înceapă acum un proces de revizuire. Trebuie să fim destul de sinceri, să spunem că avem nevoie de schimbări și nu cred că acestea trebuie făcute în mod partizan. Trebuie să o facem rapid. A fost deja un proiect extraordinar, mandatul a fost obținut din Parlamentul anterior, dar el trebuie schimbat dacă nu funcționează bine. Și Domnule comisar, un ultim comentariu. E vorba aici de sistemul de creditare, pentru că în continuare există multe bănci care nu pot credita IMM-urile, în special în zona euro. Eu cred că este foarte important să menținem uh, rezervele necesare și că noua arhitectură a mecanismului este corectă, dar trebuie să ne asigurăm că sistemul bancar cu adevărat va aduce creștere economică în Europa, pentru că altfel nu se vor face progrese. Mulțumesc și acum domnul Flanagan, ultima intervenție, un minut vă rog. Mulțumesc. Săptămâna aceasta în Irlanda, Banca Centrală a distrus 500 de milioane de euro moștenirea faptului că am fost forțați să salvăm două bănci nesistemice. Acest lucru are legătură cu ideea că aici încercăm să creăm piloni care ar fi trebuit creați atunci când a fost lansată moneda euro în 1999. Anul trecut am distrus 2 miliarde, în 2014 1 miliard, în 2011 3 milioane, în total 6 miliarde și încă mai sunt 25 de miliarde care așteaptă aceeași soartă. Eu vreau să știu ce va face Consiliul, ce va face Comisia, ce va face BCE-ul ca să pună în aplicare retrospectiv aceste noi reguli și ca să salveze Irlanda și poporul irlandez de această obscenitate, distrugerea a 31 de miliarde de euro. E a cincea oară când încerc să aflu un răspuns. Vreau să rog Comisia să-mi răspundă, să mă asculte. Vă rog, nu mai vorbiți între voi, stimați reprezentanței Comisiei. Mai bine fiți respectuoși față de cei care ne-au ales. Nu vă mai beți cafelele și nu mai stați pe internet. Fiți atenți aici la noi. Ce o să facem acum ca să ajutăm Irlanda retrospectiv? Pentru că ea este forțată să distrugă 31 de miliarde de euro. Este o sumă foarte mare pentru noi. Poate pentru voi nu înseamnă nimic, dar la noi e mult și oamenii mor de foame din cauza acestei datorii. Ce veți face? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, Comisia pentru răspuns, domnule Hill, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori să vă mulțumesc și pentru această dezbatere, care a fost foarte cuprinzătoare. Unele elemente s-au referit și la Uniunea Bancară și cred că merită să nu uităm, așa cum a spus domnul von că dacă uh, paharul este pe jumătate plin sau pe jumătate gol, nu trebuie să uităm uh, care este calea deja parcursă. Am organizat uh, teste de rezistență care ne-au demonstrat că sistemul bancar este mai puternic, mai bine capitalizat decât la începutul uh, muncii noastre. Din punctul de vedere al încrederii, încrederea este foarte importantă pentru a putea continua cu uh, Uniunea Bancară și să mergem înainte. Prin uh, propunerea EDES și comunicarea conexă referitoare la reducerea riscului. Uh, ținem cont tocmai de acest aspect al uh, încrederii și sunt de acord cu importanța punerii în aplicare a legislației existente și respectarea promisiunilor și angajamentelor deja făcute. După cum am spus, deja s-au înregistrat progrese cu transpunerea acestui uh, regulament și de fiecare dată la ECOFIN Vom discuta despre acest uh, regulament și statele membre aproape l-au pus în aplicare în totalitate. În ceea ce privește expunerea uh, datorii suverane, un aspect amintit de domnul uh, Gualtieri, sunt de acord cu linia prudentă regăsită în raportul său din punctul de vedere a unei abordări prudențiale a expunerii la datorii suverane abordarea noastră trebuie să facă parte din eforturile colective de pus pe plan global. Este un subiect discutat la ECOFIN și la Comitetul de la Basel și orice decizie viitoare va ține seama de aceste discuții. Apoi, uh, tema importantă a unui sistem, a unei plase de siguranță uh, a fost discutată. Statele membre consideră că această plasă de siguranță trebuie să existe până în 2024 și este un element care se regăsește din nou în comunicarea noastră privind măsurile de reducere a riscurilor. Din punctul de vedere al uh, sistemului paralel de bănci, Uh, trebuie să fac câteva precizări. În, uh, an, anul trecut a intrat în uh, vigoare o nouă măsură legislativă foarte importantă pentru monitorizarea acestui sector bancar paralel. Regulamentul MIFID va avea și el un rol important și sperăm că vom putea înregistra progrese și în Consiliu când vine vorba de fondurile în ceea ce privește piețele financiare. Dar, oricum, un element amintit de toată lumea în această dezbatere este proporționalitatea. Trebuie să evaluăm consecințele, impactul uh, legislației deja adoptate. Nu se pune sub semnul întrebării structura legislației referitoare la Uniunea Bancară, dar, după cum a spus domnul Hayes, să ne întrebăm dacă am luat deciziile potrivite și dacă legislația funcționează cât mai eficace, astfel încât să încurajeze investițiile să facă posibil ca societățile comerciale să aibă acces la credite, să facă posibil fluxul capitalului înspre uh, Uh, investiții și creștere economică. Va trebui să examinăm aceste dovezi uh, despre cum funcționează sistemul financiar și trebuie să găsim un echilibru între cerințele de uh, supraveghere micro și macroprudențială. Deci aș dori să-i mulțumesc domnului Gualtieri și pentru raportările din umbră pentru activitatea lor, pentru modul în care au contribuit la această dezbatere și aștept cu nerăbdare rapoartele viitoare. Sper că vom putea să demonstrăm că înregistrăm mai multe progrese așteptate de uh, mulți și că vom uh, continua să ne consolidăm în, cu același ritm sistemul uh, bancar. Vă mulțumesc. Da, acum cuvântul domnului Gualtieri pentru remarcile sale finale. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o dezbatere animată în care s-au abordat multe aspecte. Nu trebuie să uităm faptul că principalul aspect uh, subliniat în acest raport, uh, un element fundamental, a fost analizarea detaliată și precisă a diferitelor aspecte ale acestui prim an al mecanismului unic de supraveghere, să identificăm ce a funcționat, dar și ce a funcționat mai puțin bine și trebuie corectat. Și în acest sens s-au făcut multe propuneri precise, așa cum a amintit Sven Giegold, și noi așteptăm din partea Comisiei, uh, din partea um, Consiliului Mecanismului Unic de Supraveghere și de Rezoluție, Uh, să reacționeze la propunerile noastre. Eu înțeleg că uh, metodologia, uh, pragurile respective și nevoia de a menține anumite condiții sunt poate mai puțin pasionante în dezbaterea în plenară decât disputele ideologice privind bail-in-ul sau bail-out-ul sau supravegherea bancară, subiecte pe care le tot discutăm, chiar dacă aceste discuții ar trebui să uh, privească doar realitatea, elementele concrete și mai puțin ideologia. Noi nu trebuie să uităm faptul că în raport se spune că regulile trebuie respectate, dar în același timp regulile conțin, așa cum e bine să fie, și posibilitatea de a se lua măsuri pentru a nu avea efecte negative asupra uh, stabilității financiare. Și această flexibilitatea de care a vorbit domnul Balț e pozitivă. E pozitiv ce se întâmplă în Germania, unde se creează un institut care poate preveni efectul de bail-in sau chiar poate să ajute pe cei care um, dețin obligațiuni. E important să folosim în mod inteligent regulile pe care le-am stabilit, pentru că stabilitatea financiară este, cred, un bun al tuturor. Și trebuie să amintim de asemenea faptul că Um, folosirea banului, banilor contribuabililor trebuie făcută în mod foarte chipzuit. Ne bucurăm, comisarul a apreciat abordarea prudentă în ceea ce privește datoriile statelor suverane care trebuie abordate doar în cadrul de la Basel. Vă mulțumesc. Dragi colegi,